Absatz. Das ist aber nie geschrieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Deschidem sesiunea plenară. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Dată fiind mișcarea refugiaților, vedem că este o probă istorică pentru noi. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate în, înspre interior și exterior. De aceea noi uh, avem acum un vot uh, în ceea ce privește